Trecem acum la timpul afectat întrebărilor. Prima întrebare este numărul 15. Dragi colegi, trebuie să încheiem la 8 și jumătate. Am pierdut puțin, uh, am rămas puțin în urmă și am să revin cu acest anunț la ora 8. Uh, doamna Gutierrez Cortinez are o întrebare prezentată de domnul Gariga Boledo. Va uh, interveni comisia, doamna Gegan Queen. Când sunteți gata, puteți uh, interveni. Uh, Prima parte a întrebării doamnei Gutierrez Cortines se referă la procedura de selecție a personalului de conducere pentru inițiativele tehnologice comune uh, și dacă se aplică și în cadrul companiilor mari. Răspunsul este da. Uh, procedura de selecție urmează aceleași linii directoare ca și cea pentru șefii agențiilor și a inițiativelor comune Uh, aceste linii directoare se aplică tuturor organismelor europene și încercăm să ne asigurăm că aceste, uh, această procedură de selecție respectă procedura de uh, selecție ca și pentru agențiile de reglementare și alte instituții europene. Procesul se bazează pe competențe, pe merite și garantează un tratament egal pentru toți candidații. În această ordine de idei, așa cum se stipulează în liniile directoare, funcționarii europeni Uh, care uh, uh, au prioritate în procedura de preselecție și de selecție. Singurele două etape din um, procedura de selecție în care reprezentanții industriei au un rol de jucat. Mai este un rol în care intervin atunci când comisia face o listă cu numele cu, cu candidat și aici intervin reprezentanții industriei. Uh, costurile sunt acoperite în proporție de 76% de către industrie și cele două inițiative tehnologice comune în domeniul uh, nanotehnologiilor și a unor sisteme de computere mai performante. Încercăm să uh, menținem acest, um, această calitate de parteneriat public-privat a ITC-urilor. A doua parte a întrebării uh, vizează procesul de selecție. Dacă se ține seama de angajamentul UE de a sprijini IMM-urile? Răspunsul e că criteriile de selecție a, dat, a, a candidaților în ce privește ITC-urile, așa cum am spus și în legătură cu liniile directoare, trebuie să țină cont de merite și de competențe. E un obiectiv foarte important pentru comisie, însă sigur că e foarte greu de transpus în criteriile de selecție pentru numirea personalului în conformitate cu regulamentul pentru selectarea ITC-urilor. E vorba de principii etice uh, stipulate în regulamentul de personal uh, pentru instituțiile europene. Și astfel, uh, candidații nu trebuie să reprezinte interese specifice, că e vorba de interesele IMM-urilor sau a marilor companii multinaționale. Uh, trebuie să ne asigurăm că aceste obligații nu sunt încălcate. Uh, regulamentul cu privire la instituirea ITC-urilor conține prevederi pentru a încuraja reprezentarea uh, IMM-urilor în uh, comitetul director. Mulțumesc, doamnă comisar. Domnul Gariga are acum cuvântul. Gracias, Señor presidente, eh, Parlamento y Comisión comparten la preocupación, pero señora comisaria, la casualidad. Mulțumesc, doamnă comisar. Uh, Știm că în uh, aceste inițiative tehnologice comune sunt organe care au proceduri de selecție care trebuie strict respectate. Pe de altă parte, știm că persoanele selecționate nu trebuie să provină din firme sau din întreprinderi care uh, fac parte din Consiliul Director. Avem 470 de milioane de euro care sunt uh, afectate pentru întreprinderea comună, pile de combustibil și hidrogen. Ați uh, avut uh, o procedură de selecție în urma cărei a rezultat o listă în care, pe care s-au aflat trei candidați și apoi o altă persoană în care o Uh, persoană care reprezenta pilele de combustie și hidrogen a fost înlocuită cu o persoană uh, din firma Toyota. Deci legii, uh, logica procedurii de selecție nu a fost respectată și aș dori să vă rog să acordați o importanță sporită acestui subiect. Mulțumesc. Președintele spune că uh, deputații au doar un minut pentru o întrebare suplimentară. Doamnă comisar. Sunt gata, așa cum sugerați, să acord o atenție sporită acestei uh, chestiuni și cred că, într-adevăr, ar trebui să nu uităm faptul că costurile de funcționale a uh, ITC-urilor sunt în parte suportate de către firme, de către industrie și, în lumina acestui uh, parteneriat public-privat, implicarea partenerilor din industrie e prevăzută. Sigur că funcționarii de la comisie ar trebui să uh, fie implicați în toate stadiile procesului de selecție și implicarea uh, industriei e de două tipuri și poate că ar fi bine să vă explic cum s-a petre- petrecut. Unul din trei candidați în candidatele de, uh, în, în uh, comitetele de preselecție Uh, era uh, un uh, reprezentant al unei direcții generale de la comisie, reprezentat prin directul respectiv și prin printr un vicedirector. Apoi un observator din industrie în uh, Comitetul uh, Consultativ pentru Numiri fără drepturi de vot și uh, apoi alți membri cu drepturi de vot. Trei din șase reprezentanți ai industriei în Comitetul de uh, Director Pile de combustie și Hidrogen care numește un director executiv provine din uh, sfera IMM-urilor. Și acest lucru este stipulat în regulamentul cu privire la pile de combustie și hidrogen, conform căruia unul dintre reprezentanții comitetului director numit de către industrie ar trebui să reprezinte IMM-urile. Însă, așa cum spunea la început, voi ține cont de uh, sugestia deputatului și voi uh, studia de aproape procedurile. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamnă comisar, spune domnul președinte, vă mulțumesc, uh, stimați colegi. Trecem la întrebarea cu numărul 16 a doamnei Ioana Seneșin E vorba de aderarea Uniunii Europene la Convenția Europeană pentru apărarea drepturilor omului. Răspunsul la această întrebare va fi dat de domnul Șemeta după ce își va fi ocupat locul. When you're ready, Commissioner, you have the floor. Sunteți gata, domnule comisar, aveți cuvântul. Honorable member, accession of the European Union. Domnilor și domnilor, Aderarea Uniunii Europene la Convenția Europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale nu va fi afectată niciun fel de decizia luată de Tribunalul European împotriva uh, unui anumit stat membru asupra modului în care această uh, convenție este aplicată. Asta înseamnă că aderarea creează anumite obligații care sunt prevăzute în convenție și pentru aplicare există un protocol adițional la convenție care trebuie să fie ratificat. Acesta conține acte și măsuri adoptate de către instituții, eh, organisme sau agenții ale Uniunii Europene, însă nu se referă la acte și măsuri adoptate de către statele membre nu avem niciun fel de plan de a introduce vreun mecanism european pentru a monitoriza modul în care sunt aplicate uh, prevederile convenției. Pentru că știți că nu există o, un temei legal pentru acest lucru. Într-adevăr, protocolul numărul 8 din Tratatul de Lisabona prevede ca aderarea să nu afecteze niciun fel prerogativele Uniunii Europene, puterile și competențele instituțiilor sale și ale statelor membre referitor la convenție. Iar acest lucru se leagă nu numai de obligațiile uh, care revin statelor membre, dar și se leagă și de modul în care Curtea Europeană a Drepturilor Omului poate să se pronunțe împotriva unui stat membru. Thank you, Commissioner. And now... Mulțumesc, domnule comisar, și acum pentru o întrebare suplimentară, doamna Senisin. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu komisarzowi za odpowiedź. Mulțumesc, doamna președinte. Domnule președinte, acest răspuns, din păcate, nu este unul satisfăcător din punctul meu de vedere. Controlul sau întărirea modul în care se aplică uh, deciziile luate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, e bine, trebuie uh, sporit, pentru că în această direcție statele membre uh, nu, se, uh, nu sunt prea doritoare să facă acest lucru. Decizia Curții Europene a Drepturilor Omului care evocă un caz concret și anume modul în care sunt tratați anumiți copii în clase și modul în care se predă etica. Doamna Senisin, Uh, noi am înțeles foarte bine care e întrebarea. Eventual, dacă aveți o întrebare suplimentară, era momentul să o puneți. Dacă nu, acum domnul comisar are cuvântul. Uh. I will try to, uh, to answer the question. Uh... Aș dori să răspund la întrebare. În momentul în care un stat membru intervine în calitatea sa de stat membru, trebuie să respecte prevederile prevăzute în Carta Fundamentală a Drepturilor Omului și principiile fundamentale ale um, uh, Uniunii Europene. Și orice încălcare a unei astfel de obligații poate duce la la lansarea unei proceduri de infracțiune împotriva acelui stat membru. Asta înseamnă că Uniunea Europeană are la dispoziția sa mijloace pentru a se asigura că statele membre respectă drepturile fundamentale. În momentul în care un stat membru acționează în afara sferei legislative a Uniunii Europene, noi nu avem competențe în acest sens și atunci Uniunea Europeană are doar un rol de monitorizare pentru a vedea dacă statul membru respectiv respectă drepturile fundamentale și dacă respectă deciziile luate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Mulțumesc. Am două întrebări suplimentare, le voi lua, accepta împreună. Doamna Geringer de Odenberg și apoi doamna Latford. 40 de secunde. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, sunt convinsă că domnul comisar va fi implicat în uh, negocierile legate de aderarea Uniunii Europene la Convenția Europeană. Însă unul din punctele cele mai importante este relația care există între Curtea Europeană uh, de Justiție și Curtea Europeană a Drepturilor Omului din Strasburg. Care este poziția Comisiei cu privire la modul în care se interpretează legislația europeană? Doamna Latford, mulțumesc, domnule președinte. Uh, Uh, din punct de vedere tehnic și legal, bineînțeles, accept răspunsul domnului comisar, dar din punct de vedere politic, din punct de vedere al angajamentului în favoarea drepturilor omului, drept să vă spun, răspunsul său nu are sens. Vă uitați la articolul 6 și 7 al tratatului, care se referă la relația dintre Uniunea Europeană și statele membre și faptul relația față de convenție. Și într-adevăr există un mecanism prevăzut la articolul 6 și trebuie să ne asigurăm că statele membre nu încalcă drepturile omului. Și atunci, cum poate să spună Comisia că uh, aceste lucruri nu sunt compatibile? Avem nevoie de un sistem de evaluare, avem nevoie de un mecanism de monitorizare. Și mie mi se pare că deocamdată Comisia este destul de reticentă să urmărească urmărească îndeaproape modul în care se respectă drepturile omului în statele membre. Mulțumesc, spune domnul președinte, are acum cuvântul domnul comisar pentru a răspunde. Uh. Cu uh, uh, ocazia negocierilor ne vom asigura de faptul că deciziile uh, uh, Curții Europene de Justiție uh, reprezintă un drept uh, uh, primar și reprezintă legislație obligatorie care se aplică în toate statele membre. Curtea de Justiție a Uniunii Europene nu a avut posibilitatea să se pronunțe asupra compatibilității care există între Convenția Europeană a Drepturilor Omului și Convenția uh, internațională. Curtea Europeană a Drepturilor Omului ar trebui să uh, nu este abilitată să examineze o astfel de relație, pentru că aici intervine principiul subsidiarității. Iar astfel de proceduri nu trebuie întârziate prea mult. Mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte. Da, am înțeles ce vreți să spuneți, spune domnul președinte adresându-se doamnei Latford. Porog. Uh, și întrebarea mea suplimentară nu răspunde nimeni la ea? M-am referit la articolul 6 și la articolul 7. Ce se întâmplă cu articolul 6 și 7? Faptul că există, e nevoie de aceste mecanisme de monitorizare pentru a uh, vedea dacă există încălcări ale drepturilor omului. Domnul comisar, pot să vă informez că la nivelul Consiliului se lucrează la un astfel de posibilitate pentru a ne asigura că de sentințele, deciziile luate de Curtea Europeană sunt aplicate în domeniul drepturilor omului. Da, e o întrebare care a durat foarte mult. Mulțumesc, domnule comisar. Trecem acum la întrebarea numărul 17 din partea domnului Papa Nicolau. Și din nou, domnul Șemeta este cel care are cuvântul. Uh, honorable Stimați membri, confirm că anul trecut Comisia a prezentat Consiliului o propunere privind acordul între Uniunea Europeană statele membre și Principatul Liechtenstein pentru combaterea fraudei și activităților ilegale și pentru a garanta schimbul de informații în ceea ce privește uh, fiscalitatea. Comisia a prezentat Consiliului și un proiect de mandat pentru deschiderea negocierilor pe acorduri similare cu Andorra, Monaco, San Marino și Elveția. Atât uh, proiectul de acord cu Principatul Liechtenstein și mandatul, proiectul de mandat, sunt încă în discuție la Consiliu, dat fiindcă există state membre cu rezerve politice și uh, leagă acele dosare de revizuirea directivei europene privind economiile. Consider că aceste proiecte de acord și de mandat nu ar trebui să fie ostaticele acestei directive privind economiile, dar fiindcă urmăresc lupta împotriva fraudei fiscale într-un moment în care, evident, e nevoie să ne apărăm cu toți interesele financiare comune. Comisia nu are informații concrete cu privire la faptul că statele terțe în care fondurile europene aleg să-și înființeze sau să-și așeze sediul um, au intenții în acest sens. Însă, cred că acordurile propuse vor contribui la îmbunătățirea fluxului de informații de acest tip, fiind esențiale pentru a promova o bună guvernanță în domeniul fiscal care este construit pe trei piloni. Transparență, schimb de informații și uh, impozite echitabile. Obiectivul acestei politice nu este să se țintească asupra paradisurilor fiscale per se, ci să se ajungă la un acord cu cât mai multe state posibile privind respectarea transparenței. Consiliul Ecofin a sprijinit aceste principii și a recunoscut nevoia de a le promova uh, pe o întindere cât mai mare posibilă. Proiectul de acord cu Liechtenstein și mandatul, proiectul de mandat cu negocierea pentru alte jurisdicții reprezintă exemple a unei abordări europene coerente. Oferă un cadru multilateral pentru norme minime privind schimbul de informații și asistență între toate părțile care trebuie să permită statelor membre și statelor terțe să combată frauda, frauda fiscală și evaziunea mult mai eficient. Însă Comisia face eforturi și pentru a promova transparenta, schimbul de informații și uh, uh, politica fiscală și în relațiile sale cu state terțe, lucru care se face prin intermediul unor inițiative cum ar fi creșterea cooperării administrative, codul de conduită privind uh, fiscalitatea corporativă, uh, cooperarea cu statele terțe privind uh, promovarea unei bune guvernanțe în domeniul fiscal. Și aici e vorba de relațiile cu statele terțe, sigur. Comisia, de asemenea, este foarte activă împreună cu statele sale membre în cadrul organizațiilor internaționale, cum ar fi OECD, OCDE, în cadrul uh, forumului global privind schimbul de informații și procesului de evaluare între egali. Mulțumesc acum domnul Papa Nicolau, o întrebare suplimentară, o jumătate de minut. Mulțumesc, domnule președinte. Conform documentelor și conform uh, declarației dumneavoastră, statele membre au propriile proceduri de verificare și nu pot face față singure unei astfel de probleme atât de importante. Acest gen de evaziune fiscală este în detrimentul dezvoltării și contribuie Uh, la fluxurile de capital, nu în funcție de randament, ci în funcție de posibilitățile de evaziune fiscale. Și avem și politica Japoniei sau Statelor Unite, unde există niște reguli mai puțin stricte, lucru care permite ca paradisurile fiscale să funcționeze fără problemă. Dacă există state unde nu sunt mecanisme de supraveghere, uh, controlul este mult mai relaxat și aș vrea să știu care este strategia Comisiei, care este calea pe care intenționează să o urmeze în cadrul eforturilor sale. Intervine domnul președinte. Am înțeles ce vreți să spuneți, domnule comisar, dacă vreți să răspundeți. Întâi de toate vreau să spun că la negocierea cu statele terțe, acelea pe care le-am menționat deja, negocierea se duce în numele celor 27 de state membre. Deci e vorba de o abordare multilaterală. Atunci când negociem uh, aspecte legate de evaziunea fiscală. Remarca dumneavoastră este una foarte interesantă dat fiind că ce facem noi este să analizăm diferite modalități de a combate evaziunea fiscală. Chiar dumneavoastră ați spus că cei care fac evaziune fiscală se adaptează schimbărilor care se produc în zona noastră și de aceea ne-am gândit că e bine să existe acest cod de conduită pe care să încercăm să-l aplicăm nu doar la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene, ci și să încurajăm alte state terțe uh, să aplice principiile acestui cod de conduită. Lucru care ne-ar permite să înregistrăm progrese în acest domeniu al uh, combaterii evaziunii fiscale. Mulțumesc! Avem două intervenții, domnul Zenca și domnul Kelly. Aveți cuvântul fiecare 30 de minute. Întrebarea mea, domnule comisar, din cele spuse de dumneavoastră, putem să ne dăm seama că planul care există este bun, dar există un grup de state membre care blochează finalizarea lui. Înțeleg că nu puteți să ne spuneți numele acelor state, dar ne puteți spune măcar câte state membre au obiecții și care sunt argumentele pe baza cărora se abțin? Presupun că trebuie să existe totuși un temei. Mulțumesc. Acum domnul Kelly. Am ascultat azi dimineață la uh, deputații britanici care ne-au spus că am vrea să avem aceleași aranjamente ca Norvegia și Suedia. Uh, ne puteți face un comentariu în acest sens și de asemenea v-ați gândit să încurajați să rămână în afara Uniunii sau poate să încurajați statele din Uniunea Europeană să iasă din Uniune pentru a se bucura de niște aranjamente similare? Domnul președinte, mulțumesc. Domnule comisar, aveți cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult. În ceea ce privește acele acorduri pe care le-ați menționat, la nivel european, există două state membre care își mențin rezervele politice cu privire la propunerea pe care am prezentat-o. Dorința lor este ca lucrurile să fie abordate din perspectiva unui pachet și să se facă legătura între propunerile legate de modificarea directivei privind economiile, cooperării reciproce și, de asemenea, propunerea referitoare la negocierile cu state terțe. Deocamdată se lucrează la asta. Președinția belgiană va uh, constitui această chestiune într-o prioritate a președinției și sper că se vor înregistra progrese în acest domeniu. Îmi cer scuze, dar în ceea ce privește a doua întrebare n-am înțeles prea clar, cel puțin începutul întrebării. Domnule Kelly, pot ar trebui foarte scurt să vă reformulați întrebarea, cel puțin prima parte care n-a fost prea clară. Întrebarea a fost, deputații britanici au spus că ar fi mult mai bine să fim în afara Uniunii Europene și să avem aranjamente financiare similare cu cele din uh, Elveția și Norvegia. Întrebarea mea este, Comisia este de acord cu acest lucru? Facilităm oare viața Elveției și Norvegiei prea mult, mai ales având în vedere întrebarea domnului Papa Nicolau, sau ar trebui să ne modificăm abordarea față de aceste state pentru ca ele să fie încurajate să intre în Uniune și nu viceversa, fiindcă în prezent există state care consideră că e mai bine în afara Uniunii Europene, așa cum este cazul Elveției și Norvegiei. Domnul comisar, n-aș dori să comentez dacă Regatul Unit ar fi într-o situație mai bună în cazul în care s-ar afla în afara Uniunii Europene. Las uh, acest lucru la latitudinea celor care au aceste idei. În ceea ce privește întrebarea referitoare la frauda fiscală, la evaziunea fiscală, cu privire la Norvegia, suntem în proces de negociere cu Norvegia și s-au înregistrat progrese însemnate în acest domeniu și sper că în curând vom putea să ajungem la un acord cu acest stat, cu Norvegia, pe acest subiect. Și cum am spus uh, în prima parte a intervenției mele, am cerut Consiliului să ne dea un mandat pentru a negocia un acord similar cu Elveția. În prezent însă, ne ocupăm de pachetul actual care include trei directive. și chestiunea Liechtensteinului și doar după ce finalizăm această parte a pachetului putem să obținem acel mandat de negociere cu Elveția și cu alte state europene care nu sunt membre ale Uniunii. Cum am spus, încă lucrăm cu Elveția la un alt uh, subiect, la un alt pachet, și anume aplicarea unui cod de conduită în domeniul fiscalității corporative. De curând, Consiliul a solicitat, ne-a solicitat să începem dialogul cu autoritățile elvețiene în ceea ce privește punerea în aplicare a principiilor codului de conduită fiscală în Elveția. De fapt, dialogul a început la nivelul comisiei săptămâna trecută și um, în curând sper să vă pot spune care sunt progresele înregistrate. Mulțumesc, să trecem mai departe Doamna Georgieva a adresat o întrebare. Er, întrebarea 18, oricum, al domnului Ziobro a fost retrasă. Trecem la întrebarea 19, adresată de domnul Poselt. Comisarul care va răspunde este domnul Füle, căruia urăm bun venit. Dat fiind că regula este 20 de minute per comisar, putem avea patru întrebări pentru domnul Fiule, până la numărul 22, nu mai mult. Trecem acum la întrebarea numărul 19. Domnule Fiule, când sunteți gata, puteți interveni cu răspunsul. Mulțumesc. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia Europeană e la curent cu situația și cu condițiile economice îngrijorătoare în uh, regiunea, în Valea Preșevo, în sudul Serbiei, Macedonia-Kosovo. Ne, suntem la curent că această regiune este cea mai săracă din zonă. Comisia intențional a acordat uh, ajutoare financiare Serbiei obiectivul fiind reducerea disparităților eh, între sudul Serbiei și eh, restul țării în ce privește condițiile economice, dar și uh, serviciile publice. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că instituțiile de stat uh, sunt mai puternice și pot uh, face uh, o implementare și o uh, planificare a investițiilor pe termen lung. În ceea ce privește uh, cooperarea transfrontalieră uh, în conformitate cu uh, instrumentul IPA, la care se referă și uh, întrebarea respectivă. Totul depinde de relațiile, de evoluția relațiilor între părțile implicate. Uniunea Europeană, între timp, va continua să încurajeze și să sprijine statul de drept, investițiile în dezvoltarea infrastructurii și relațiile transfrontaliere prin instrumentele pe care le are la dispoziție printre ele EULEX, misiunea EULO și misiuni din Kosovo și, de asemenea, sprijinul Uniunii Europene prin programul IPA pentru Serbia, Republica, fosta Republica Iugoslavă a Macedoniei și Kosovo. În ceea ce privește Kosovo, comunicarea Comisiei din octombrie 2009 cu privire la Kosovo include o serie de propuneri foarte importante uh, Concluziile Consiliului din decembrie 2009 au încurajat adoptarea acestor recomandări. Și în concluzie, Kosovo a beneficiat de finanțare europeană pentru proiecte uh, transfrontaliere și o va face și mai târziu în acest an. Comisia va mobiliza componenta IPA 2 pentru Kosovo Albania, Albania și va acorda o atenție uh, specială FIROM în anul 2010, în anul curent. Intenționăm să includem Kosovo, Munte, dar și Muntenegro în acest program începând cu anul viitor. Comisia va continua să monitorizeze îndeaproape inițiativele adoptate în acest domeniu prin intermediul uh, dialogului nostru structurat cu autoritățile respective, dar și prin intermediul rapoartelor noastre anuale. Următorul urmează să fie publicat în noiembrie 2010. Vă mulțumesc pentru atenție! Mulțumesc, domnule comisar. Domnule Posalt, aveți cuvântul pentru o întrebare suplimentară. Vă mulțumesc, domnule comisar, pentru acest răspuns uh, foarte pozitiv, foarte bun. Veniți dintr-o regiune europeană exemplară uh, și cred că în legătură cu regiunea despre care vorbim aici, uh, știm că trebuie să încurajăm relațiile și tranzacțiile transfrontaliere astfel încât oamenii să nu fie obligați, de exemplu, să stea la coadă dacă doresc să meargă dintr-o țară în alta, să poată să călătorească liber, mai ales uh, în, în ce privește Valea Prezevo, ar trebui să încurajăm uh, condiții normale pentru toată lumea. Vă mulțumesc, uh, domnule președinte. Într-adevăr, uh, această regiune va fi o adevărată prioritate pentru mine. Nu am avut timp să vorbesc despre importanța cooperării regionale, mai ales în acea regiune la care vă referați. Într-adevăr, această regiune a făcut obiectul consultărilor mele în Consiliul de Cooperare Regională, CCR și uh, am avut o conferință de succes. Într-adevăr, această regiune va rămâne o prioritate pentru mine, mai ales în ceea ce privește re- relația cu țările uh, din zonă, dar și organizațiile regionale care ne pot permite să depășim astfel de obstacole. Vă mulțumesc! Mai am două întrebări suplimentare, domnul Tuntes și apoi, uh, domnul Ciunti și apoi domnul Papa Nicolau. Domnul Ciunti, vă rog. Vă mulțumesc, uh, domnule președinte, domnule comisar. Știți că situația din Kosovo este cu adevărat explozivă. Vinerea trecută, o grenadă a fost uh, lansată împotriva manifestanților serbi care se răzvrăteau, protestau împotriva funcționării biroului uh, guvernului de la Mitrovița, având în vedere că în luna iulie Uh, tribunalul de la Haga se va pronunța în ce privește independența Kosovo, aș dori să vă întreb dacă această întrebare, respectiv instituirea acestui birou, uh, are un caracter provocator și dacă nu ar fi trebuit mai bine evitată. Vă mulțumesc, domnul Papa Nicolau acum. Uh, vă mulțumesc, domnule președinte. Între... Această problemă a cooperării transfrontaliere este foarte importantă și aș dori să mulțumesc domnului comisar pentru răspunsul pe care ni l-a dat. Însă aș dori să evidențiez și faptul că nu putem tolera um, formularea numele Uh, de pe monitorul din plenul Parlamentului European. Uh, numele acestei țări este fosta Republică Iugoslava Macedoniei. Acesta este numele țării, e numele oficial al acestei țări și știți de altfel că există negocieri în curs între FIROM și Grecia pentru a soluționa această problemă. Nu se poate, nu putem tolera ca în cadrul unui de, unei dezbateri la plenul Parlamentului European să uh, numele acestei țări să figureze astfel pe un monitor din uh, sala de plen. Vă mulțumesc! Domnule comisar, doriți să dați un răspuns la această întrebare? Cum puteți să răspundeți cum puteți? Vă mulțumesc, mulțumesc deputaților pentru aceste întrebări și pentru observațiile lor. Apropo, am vorbit cu cei doi premieri, cu domnul Kurevski și cu domnul Papandreu și confirm într-adevăr că dezbaterile cu privire la soluționarea problemei numelui, care a fost ridicată de către eminentul deputat, sunt într-adevăr foarte avansate. Și sper că liderii vor folosi această ocazie unică pentru a rezolva această problemă, permițând astfel uh, țării care are capitala la Scopia să lanseze negocierile de aderare. Pentru a răspunde la prima întrebare, În urmă cu câteva săptămâni um, am, uh, m-am deplasat în partea de nord a Kosovo. Am uh, inaugurat un uh, birou european acolo și am discutat, am prezentat programele noastre. Cum putem să ne asigurăm că tot ce facem pentru cetățeanul de rând din Kosovo și, bineînțeles, și pentru cetățenii celorlalte zone din regiune Um, duce la beneficii pentru toată lumea și că nu ajungem la uh, niște insule, locuri izolate în care unii cetățeni să fie privați de aceste beneficii. Însă aveți dreptate atunci când spuneți că înainte de hotărârea Curții de Justiție de la Haga, ar trebui să evităm orice escaladare a violenței. care ar putea să ducă la o situație explozivă. Cathy Ashton, altul reprezentant și vicepreședinte al Comisiei, în acest sens, după evenimentul, incidentul tragic de la care vă referați, a avut o conversație telefonică cu lideri atât din Pristina și, cât și din Belgrad. Și a lansat un apel la cooperare uh, mai ales având în vedere că ne apropiem de acest moment fatidic al, uh, al publicării hotărârii Curții de Justiție. Vă mulțumesc, spune președintele, autorul următoarei întrebări este doamna Teocaurus, dar din păcate nu este prezentă. Trecem acum la întrebarea 21 a domnului Huntis. Vă rog, domnule comisar, dacă sunteți gata, vă rog să dați răspunsul la această întrebare foarte mult, Comisia cu orice oportunitate la toate nivelurile corespondente cere să se aplice pe deplin protocolul adițional și să nu existe niciun fel de obstacole în ceea ce privește libera circulație a persoanelor, a mărfurilor și a bunurilor uh, între Turcia și Cipru. Și Comisia va face rapoarte pe toate aceste subiecte în următorul său raport anual referitor la uh, stadiul de avansare a negocierilor cu Turcia și e, vom înregistra toate progresele sau absențele de progres pe aceste teme. Așa cum am făcut anul trecut, așa cum am făcut-o și în anul uh, precedent. Îmi pare rău, domnule comisar, spune domnul președinte. Domnul Poselt, domnul Poselt, vă rog frumos să vă dați jos uh, să, să vă stingeți microfonul pentru că să vi se aude vocea prea tare. Eventual, dacă puteți să, să, să stingeți microfonul pentru că îl deranjați pe domnul comisar. Mulțumesc, domnule președinte. Am să repet ultima frază pe care tocmai o, am spus-o. Pe această bază, comis, Comisia va fi în măsură să evalueze situația și să prepare concluzii. Mulțumesc, domnule comisar. Și acum domnul Ciuntis are o jumătate de minut la dispoziție. Întrebare suplimentară. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, vă mulțumesc pentru răspunsul pe care mi l-ați dat. Aș dori să vă pun o întrebare suplimentară. Cu ocazia unei declarații recente, președintele uh, Republicii Cipriote, domnul Cristofias, a legat deschiderea unor noi capitole de negociere pentru aderarea Turciei de un alt aspect și anume portul din Famagusta. A spus că acest port ar putea să funcționeze sub uh, egida Uniunii Europene. În 2006 a existat chiar și o propunere în acest sens, iar Națiunile Unite au răspuns la această propunere în mod uh, favorabil. Aș dori să știu care este părerea dumneavoastră. Ce reacție aveți dumneavoastră față de o astfel de propunere din partea domnului Cristofias? Mulțumesc, are acum cuvântul domnul comisar. Există mai multe chestiuni, mai multe propuneri care au fost înaintate în mod direct și indirect Uh, în așa fel încât să existe negocieri pentru a se găsi o soluție uh, la problema cipriotă. Rolul Comisiei este unul foarte clar. Nu numai că vom susține acest proces, nu numai că susținem ambii lideri în încercările lor de a găsi o soluție la această chestiune, dar, în plus de aceasta, președintele Comisiei dorește să se angajeze pentru a ajuta aceste mm, negocieri, aceste discuții prin măsuri specifice. Mai există și alte elemente care probabil nu figurează încă în mod direct pe masa de discuție, dar care sunt interconectate, interdependente, una dintre ele fiind tocmai uh, elementul pe care dumneavoastră l-ați menționat adineauri. Rolul comisiei este să lanseze un apel către ambele părți și către alte țări care sunt uh, interesate în acea, rezolvarea acestei situații să se găsească o soluție, să dea dovadă de creativitate în scopul tocmai de a soluționa această problemă. Iar Comisia va face această propunere, ce va lansa acest apel. Și, în orice caz, vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați subliniat acest element. Cu siguranță că acesta va contribui la soluționarea uh, problemei și va contribui la găsirea unei soluții uh, durabile. Înainte de a trece la întrebarea suplimentară a domnului Kelly, vreau să repet că trebuie să terminăm la ora opt și jumătate. Și motivul este mai întâi pentru că uh, Așa s-a prevăzut în agenda și în plus de aceasta e prevăzut și în agenda interpreților astfel. Foarte bine, 8 și jumătate. Următorul comisar, domnul de Gucht, va începe la și un sfert. Și, având în vedere că următoarea întrebare este uh, inadmisibilă, 27, 28, 30, 31, atunci domnul de Gucht va începe direct cu întrebarea 32 din partea domnului Marc Tarabella. Iar întrebarea domnului Crowley, având în vedere că nu ni s-a spus dacă domnul Crowley va fi înlocuit sau nu, uh, cade și atunci trecem la întrebarea domnului Howitt, direct. Am să cer cuiva de la secretaria să vină să discute direct cu dumneavoastră. Bun, acum ne întoarcem la întrebarea suplimentară din partea domnului Kelly, sau nu, din partea doamnei McGuinness. Mulțumesc, domnule președinte. Poate că unii colegi cred că întrebarea pe care am pus-o eu ar fi inadmisibilă pentru că nu e o întrebare bună, dar e inadmisibilă pentru că nu figura pe agenda de pe joi. Însă e foarte bine să subliniem faptul că întrebări ca aceasta uh, vor mai exista, pentru că cu toții vom insista asupra democrației și asupra discuțiilor bilaterale. Și eu cred că această întrebare trebuia să fie declarată admisibilă și ar trebui să fie luată în considerare, pentru că e vorba de un subiect care interesează foarte mulți colegi, dar doresc ca să figureze în procesul verbal faptul că aceste întrebări nu au fost admise la această sesiune de întrebări orale adresate Comisiei, tocmai pentru că nu au fost adoptate uh, pentru agenda de joi. Mulțumesc, domnule președinte. Se pare că avem o mare întârziere, vă înțeleg, dar uh, având în vedere ce spunea doamna McGuinness, e bine, sunt foarte supărat de modul în care s-au derulat lucrurile. Mie mi se pare că e un subiect deosebit de important și întrebarea ar fi trebuit să aibă un răspuns astăzi. Pentru că acest lucru ne va susține în modul în care vom reacționa noi uh, joi dimineață la dezbatere. Mulțumesc, până domnul președinte. Faptul că această uh, chestiune nu a fost inclusă pe agenda de joi, cu siguranță că această chestiune va fi dezbătută ulterior, va fi obiectul unor discuții foarte uh, extinse și poate că ar fi bine ca să trimiteți întrebările mai la timp pe viitor. Mulțumesc, domnule președinte. Pot să vă spun că biroul meu s-a adresat biroului președinției în acest sens. Îmi pare rău, spune domnul președinte, însă noi nu l-am găsit pe domnul Crowley. Și cred că astea sunt cerințele procedurale. Însă haideți să vedem cum vom face. Dacă sunteți răbdători, v-aș propune să avansăm. Mai întâi, domnul Kelly, cu o întrebare suplimentare la întreba, suplimentară la întrebarea domnului Ciuntis. Aveți întrebare. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, eu aș fi vrut să știu mai multe despre discuțiile care au loc între Turcia și, Cipri, uh, și Cipru. Dacă ar putea, domnul comisar, să ne dea detalii, pentru că nu știu dacă la nivelul Consiliului se fac eforturi pentru a clarifica situația, însă aș vrea să știu care este opinia Comisiei. Mulțumesc, are cuvântul domnul comisar. Uh, um, Mulțumesc, domnule președinte. Pe marginea acestui subiect specific, trebuie să spun că problema aceasta a izolării sportivilor ciprioți uh, ar trebui să fie rezolvată la nivelul unui dialog. Uh, trebuie să găsim o soluție. Și Poate că în cadrul Națiunilor Unite am avea un, oportunitatea cea mai bună pentru a face acest lucru, pentru că Uniunea Europeană nu are competență pentru a interveni în astfel de uh, situații. Și e adevărat că această situație trebuie să fie rezolvată, încă trebuie să fie rezolvată. Și Comisia susține liderii ambelor comunități uh, turce și cipriote pentru a găsi o soluție rezonabilă la această chestiune. O soluție, ra soluționare rapidă ar putea să rezolve în același timp și problema specifică la care v-ați referit dumneavoastră, a sportivilor. Și cred că sportivii și femeile și alte categorii sociale ar trebui să aibă posibilitatea să și exercite uh, activitățile lor și fără niciun fel de constrângere și restricții. Însă acest lucru trebuie să se înscrie în dialogul turco-cipriot. Mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte. Trecem acum la întrebarea numărul 22 a domnului Mitchell. Domnule comisar, când sunteți gata, vă rog, luați cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană este un uh, actor major în procesul de pace din Orientul Mijlociu. La nivel politic, Uniunea Europeană are relații bilaterale cu toate părțile din această regiune a lume. Politica europeană de vecinătate a constituit cadru pentru aceste relații bilaterale care pot fi um, adaptate nevoilor fiecarei țări politica de vecinătate, PEV, oferă o platformă pentru discuții regulare și aprofundate pe toate chestiunile, inclusiv cele care au legătură cu procesul de pace din Orientul Mijlociu. Întâlnirile în cadrul PEV cu israelienii și Palestinienii au fost folosite pentru a aborda mai multe chestiuni de natură politică, discuții privind cazuri specifice de drepturile omului, situația la fața locului, activitatea de sprijin și asistență și așa mai departe. În fiecare situație, cadrul PEV a ajutat la consolidarea unui flux de informații și împărtășirea unor puncte de vedere. La nivel politic, Uniunea Europeană își structurează sprijinul pentru această regiune ca urmare a consultărilor bilaterale din cadrul PEV. De exemplu, Uniunea Europeană este un contribuitor important important pentru eforturile de construire a statului palestinian, a eforturilor de ajutor pentru refugiații din uh, Orientul Mijlociu. Pe lângă aceste relații bilaterale, Uniunea Europeană a sprijinit în mod constat și o abordare multilaterală a procesului de pace din uh, Orientul Mijlociu. Uniunea pentru Marea Mediterană este un alt uh, forum în care se derulează discuțiile referitoare la procesul de pace din uh, Orientul Mijlociu de toți partenerii. În plus, Uniunea Europeană împreună cu Statele Unite, Rusia și Națiunile Unite fac parte din quartet care sprijină discuțiile actuale de proximitate dintre Israel și palestinieni. La întâlnirea din 19 martie anul acesta, quartetul a arătat că acordul de pace care acoperă toate aspectele legate de statut trebuie să, ar trebui să fie finalizat în 24 de luni maxim. Mulțumesc. Domnule Michel, acum. Aș vrea să mulțumesc comisarului pentru răspuns. Vă preocupă faptul că statele arabe din Orientul Mijlociu, în mod constant, nu își respectă angajamentele legate de oferirea de ajutor umanitar în regiune și că au făcut acest lucru doar pe la jumătatea anilor 80, o singură dată în ultimii 20 uh, de ani pe când cetățenii europeni își îndeplinesc angajamentele chiar în situații de criză. Am înțeles din prezentarea domnului Ging uh, referitoare la agenția UNRWA, am avut o întâlnire condusă de Comisia DV, am înțeles deci că eforturile ONG-urilor au fost încolonate de succes și s-a făcut presiune asupra Israelului în ceea ce privește ajutorul umanitar uh, și totuși noi nu am reușit să facem nimic. Știm care va fi rezultatul, abordarea bistatală și avem uh, harta lumii pe care o știm. E nevoie de noi căi de a comunica mesajul nostru către israelieni și palestinieni? Mulțumesc, domnule comisar. Dați-mi voie să încep, stimați deputați, și domnule Mitchell, de unde v-ați întrerupt dumneavoastră? Trebuie să folosim canalele pe care le avem. Și de ce nu să găsim și unele noi? Procesul de pace din Orientul Mijlociu reprezintă un domeniu în care cooperăm îndeaproape cu Katie Ashton, înalta reprezentantă și vicea, vicepreședinta Comisiei. Acesta este domeniul în care Sperăm că vom vedea rezultatele unei politici externe a unui serviciu de acțiune externă a Uniunii Europene care să reunească abordarea comunitară și instrumentele politicii noastre comune de securitate. În ceea ce privește prima parte a întrebării dumneavoastră, sunt mândru de faptul că Uniunea Europeană este unul dintre principalii donatori și sunt mândru că Uniunea Europeană își dirigează acum sprijinul către eforturile de construire a statului palestinian. În același timp, mă preocupă faptul că alte state, mai ales statele bogate din regiune, nu fac suficient efortul pentru a sprijini aceste eforturi. Mulțumesc! Sunteți mulțumiți? Domnul președinte, domnule Michel, vă rog dacă interveniți să folosiți microfonul. Domnul Mitchell, îmi cer scuze, da, întrebarea mea a avut o a doua parte cu privire la nevoia de a comunica mesajul diferit, fiindcă ONG-urile pot merge și să insiste cu mesajul acesta și noi uh, ce, ce vom face? Trebuie să găsim o altă cale de a ne comunica mesajul? Domnule președinte, am crezut că am răspuns la această parte a întrebării domnului Michel chiar la începutul răspunsului meu. Răspunsul meu a fost că da, avem nevoie de noi căi de comunicare și avem o strânsă colaborare cu un altul reprezentant și vicepreședinta Comisiei pentru a găsi cea mai bună cale de a face acest lucru, adică să combinăm instrumentele pe care le avem prin intermediul Serviciului European de Acțiune Externă după Tratatul de la Lisabona după intrarea în vigoare a acestui tratat. Mulțumesc. Întrebare suplimentară din partea domnului Davis. Mulțumesc, domnule președinte. Eh, Tony Blair, reprezentantul nostru special, ne-a lăsat impresia că Israelul eh, urmează să relaxeze condițiile de blocadă din Gaza și totuși John Ging, directorul de operații UMRA, ne-a spus azi dimineață că se permite intrarea de produse alimentare în Gaza, dar oamenii nu le pot cumpăra, fiindcă nu au locuri de muncă, nu li se permite să aibă locuri de muncă și deci n-au bani să le cumpere politica Israelului este una înșelătoare, după părerea noastră. Luna trecută, Parlamentul a cerut Comisiei și Consiliului să nu mai folosească vorbe goale și să treacă la acțiune prin intermediul acordului de asociere, fiindcă Comisia poate să exercite presiune asupra Israelului. Când vom vedea deci acțiune concretă din partea Comisiei pentru a ne asigura că există într-adevăr o relaxare a condițiilor din Gaza? Domnule comisar. Sincer să fiu, nu știu dacă acordul de asociere este cel mai bun cadru pentru a exercita presiunea asupra nimănui. Cu, fără îndoială, știți că Israelul este deschis către intensificarea relațiilor dintre Israel și uh, Uniunea Europeană, așa numitul statut avansat având în vedere motivele menționate de dumneavoastră, însă nu am dat un răspuns pozitiv acestei dorințe a Israelului, noi, din partea Uniunii Europene. În acest moment este nevoie de o soluție politică pentru situația din Gaza. Și doamna Ashton, în altul reprezentant și vicepreședinte, este implicată aproape zilnic în găsirea unei soluții la această chestiune. Urma să merg în acea regiune și eu, dar am convenit împreună cu Cathy Ashton că cel mai bine ar fi ca întâi să găsim această soluție politică pentru deschiderea, pentru relaxarea situației din regiune și apoi Comisia să meargă acolo și să vadă ce se poate face pentru această regiune în plus față de ajutorul umanitar. Îmi cer scuze de la Barana Latford, care tocmai a ieșit. I-am spus că nu ne vom ocupa de întrebarea domniei sale și totuși putem să facem acest lucru, fiindcă întrebarea domnului de Huchte nu va fi abordată. Și trecem la întrebarea 26 acum, a domnului Cernetski, care a fost înlocuit de domnul Losovici în această seară. Deci, întrebarea 26, domnule comisar, dacă sunteți pregătit. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Respectarea drepturilor omului și a valorilor fundamentale și uh, standardele, împărtășirea standardelor democratice reprezintă miezul politicii europene de vecinătate PEV. Comisia a monitorizat implementarea uh, planului de acțiune UE, Georgia și Azerbaijan din 2006, când aceste planuri de acțiune au fost semnate. Această monitorizare este um, uh, consemnată în, progres, în raportul de progres anual, uh, care e publicat anual uh, primăvara. Și în ce privește Azerbaijanul, evaluarea de anul trecut constată o evoluție inegală în ce privește democratizarea și uh, drepturile omului. Am înregistrat anumite evoluții pozitive, însă continuăm să fim îngrijorați, mai ales în legătură cu respectarea libertății de exprimare și a libertății mass media o evaluare pe care Parlamentul European a împărtășit-o în rezoluția sa din 17 decembrie 2009. În ceea ce privește situația din Georgia, în 2009, această țară a făcut uh, progrese importante în implementarea planului de acțiune și a priorităților uh, din acest plan de acțiune, mai ales în ce privește statul de drept, reforma sistemului de justiție, buna guvernanță și combaterea corupției chestiunea drepturilor omului este discutată în mod sistematic prin intermediul dialogului UE-Georgia, care s-a întâlnit de două ori în 2009 și se va reîntâlni în această săptămână la Tbilisi pentru evaluarea progreselor. Comisia urmărește evoluția în ambele țări, inclusiv în ceea ce privește angajamentele luate față de Consiliul Europei și OSCE. Comisia continuă să-și exprime îngrijorarea față de uh, guvernul din Azerbaijan și Georgia și aceasta la diverse niveluri. Comisia evaluează aceste progrese în, progre- în uh, rapoartele anuale cu privire la implementarea planurilor de acțiune uh, convenite cu țările partenente dotarea bugetară prin intermediul inter parteneriatului PEV va reflecta începând cu anul viitor felul în care valorile care stau la baza PEV și uh, uh, guvernanța democratică, respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale sunt respectate. Totuși, parteneriatul estic reprezintă un nou acord de asociere ambițios cu Uniunea Europeană și aceste două țări partenere, care sperăm, vor respecta angajamentele, mai ales în ceea ce privește guvernarea. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule comisar. Domnul Vlosic, aveți cuvântul pentru o întrebare suplimentară. O, o jumătate de minut. Mulțumesc, domnule uh, președinte, vă mulțumesc, domnule comisar. Vă mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră. Totuși, Întrebarea mea se referea la stimulente și la recompense. Ar putea fi ele acordate și intenționează Comisia să le acorde? Sigur că dacă criteriile sunt uh, îndeplinite e, uh, de către cineva, el merită să fie recompensat, merită un premiu. Vă mulțumesc, domnule comisar. Aveți cuvântul. Sunt de acord cu această abordare conform căreia politica europeană de vecinătate vizează o reformă totală, o reformă structurală. Deci cu cât partenerii noștri uh, implementează reforme, cu atât Comisia trebuie să sprijine eforturile acestor țări. Și bineînțeles că reformele adoptate trebuie să fie și ele consolidate. Dacă ne uităm la statele care participă la acest parteneriat uh, oriental, parteneriat uh, estic, vă dați seama că acest tip de parteneriat uh, funcționează. Avem acordul de asociere, acordul de integrare, E vorba de o problemă care ține de mobilitatea uh, uh, persoanelor, mai ales liberalizarea vizelor. Și dacă ne uităm la țările care participă la parteneriatul ESIC, constatăm că există o diferență foarte mare în atitudinea lor față de procesul de reformă, dar și în uh, reacția Comisiei față de reformele înfăptuite în aceste țări. De exemplu, Moldova e un exemplu elocvent. E o țară care a început negocierile Uh, privind un uh, acord de asociere. Am început cu această țară dialogul cu privire la liberalizarea vizelor și va începe și negocierea unui acord de integrare. Un acord IPA, așa numitul acord IPA. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule comisar. Trecem acum la întrebările adresate domnului Uh, de Gucht, mă bucur să constat că domnul Tarabella nu se află la locul său, deci uh, întrebarea sa nu va fi tratată. doamna uh, Covean și domnul uh, uh, Tarabella vor putea primi un răspuns comun, deci după ce domnul comisar e gata, îi dăm cuvântul. E vorba de întrebările 32 și 33. Mulțumesc, domnule președinte. Toate inițiativele de comerț echitabil și uh, au propriul lor sistem de etichetare și de mărci și scopul este ca cetățeanul să fie informat în momentul în care face o alegere. Și unul dintre avantaje este faptul că acestea nu au o natură guvernamentală. Așa cum s-a spus în comunicarea Comisiei din 2009, implicarea guvernamentală trebuie să fie limitată, în așa fel încât să nu interfereze cu uh, dinamica aceasta și modul în care cetățeanul face o alegere în cunoștință de cauză. Dar se pare că a existat o confuzie din partea consumatorului s-au constatat că există anumite alianțe în acest domeniu. Însă Comisia cere să existe o clarificare a diferitelor scheme care intervin în acest comerț echitabil. E vorba de scheme care depinde de diferite inițiative. Spre exemplu, ține de uh, serviciile comisarului Tajani, ține de serviciile mele. Uh, noi suntem cu toții responsabili pentru a putea răspunde la astfel de întrebări. Domnul Dali, spre exemplu, este responsabil de informarea consumatorilor și uh, cetățenii se pot adresa în momentul în care e vorba de astfel de dosare. Direcția Generală pentru Comerț are de asemenea un rol deosebit de important de jucat pentru a se asigura că există consistență și coerență față de comunicarea din 2009 și față de angajamentul luat de predecesorul meu. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar! Doamna McCavan, aveți cuvântul. O întrebare suplimentară. Mulțumesc, domnule comisar! Uh, Uh, sunt foarte încântată să aud că dumneavoastră veți încerca să coordonați toate aceste servicii. Deci se pare că dumneavoastră veți fi uh, comisarul principal pe această temă comerțului echitabil și aș dori să știu cum vă veți implica împreună cu domnul Barnier pe aspectul social. Avem nevoie de domnul Barnier pentru că am descoperit acum câteva săptămâni că există un text care este, se pregătește și care cu siguranță va fi prejudiciabil pentru comerțul acesta de tip echitabil. Deci trebuie să vedem care este forma inițială a, a acestui text. Deci, doriți să instaurați o formă de coordonare sub forma unui grup sau cum anume în practică vă veți uh, organiza? Mulțumesc, cuvântul, domnul comisar. Domnule președinte, bineînțeles că acest lucru se va întâmpla la nivel inter de servicii ale Comisiei Europene. Și pot să vă asigur că, în mod frecvent, împreună cu ceilalți comisari implicați, vom încerca să asigurăm coordonarea măsurilor noastre și a politicilor Uniunii Europene în acest sens și asta pe baza comunicării din 2009. Și dacă se va putea, voi avea discuții uh, directe și cu uh, domnul comisar Barnier. Mulțumesc foarte mult pentru răspunsul dumneavoastră concis. Trecem acum la întrebarea următoare, 34 cade, după care întrebarea numărul uh, 35 a domnului Howitt răspuns foarte rapid, pentru că v-am spus foarte bine că uh, interpreții trebuie să termine la ora 8 și jumătate, pentru că la ora 9 vor începe din nou. Deci, acum e vorba de proiectul de acord de liber schimb între UE și Columbia. Întrebarea 35. Are cuvântul domnul comisar. Well, uh, chairman, uh, indeed... Domnule președinte, într-adevăr foarte scurt, fiindcă e un subiect pe care îl putem uh, discuta uh, în detaliu altă dată. Negocierile legate de acordul de liber schimb au fost finalizate în curând, dar acordul nu a fost deja uh, finalizat. Textul acordului este acum revizuit de juriști pentru a asigura coerență și corespondență între cele două versiuni, în engleză și spaniolă. Probabil în toamna acestui an lucrurile vor fi finalizate și când avem textele finale, Comisia le va prezenta comis- Consiliului pentru semnătură și pentru finalizarea acordului de liber schimb, care va fi apoi prezentat Parlamentului după adoptarea deciziei Consiliului privind semnătura acestui acord. E dificil să prevedem data exactă uh, pentru acest lucru acum, dar probabil se va întâmpla în a doua jumătate a anului 2011. Nu e clar dacă parlamentele naționale vor trebui să ratifice acordul. Comisia va examina dacă e nevoie de această ratificare odată ce avem textul final a acordului liber schimb, luând în considerare noua distribuție a competențelor între UE și statele membre în urma tratatului de la Lisabona. Confirm că acordul cu Columbia și Peru include o clauză foarte detaliată arată privind drepturile omului și este o parte esențială a relației noastre și de aceea în cazul în care se încalcă, pot avea loc suspendări unilaterale fără nevoie de consultări. Suspendarea se va face printr-o decizie cu majoritate calificată în Consiliu pe baza unei propuneri care vine fie de la Comisie, fie de la înaltul reprezentant UE conform articolul 218.9 din Tratatul privind funcționarea UE. Întregul text al acordului, inclusiv clauza drepturilor omului, a fost trimis la comisia relevantă în martie anul acesta după încheierea negocierilor. Mulțumesc, că a sosit și domnul Martin, așa că cele două întrebări suplimentare împreună acum, domnul Howie, domnul Martin, fiecare un jumătate de minut. Mulțumesc, domnule comisar, pentru răspuns. Puteți să ne spuneți dacă știți uh, informațiile strategice care s-au scurs cu privire la acordul cu Columbia, care arată că au existat activități potențial ilegale privind culegerea de informații referitoare la agenții belgiene și alte agenții din Europa? și alte organizații care lucrează în domeniul drepturilor omului? Sunteți de acord că acest lucru este foarte relevant și sunt informații serioase care trebuie investigate și că e, sunt importante în ceea ce privește continuarea elaborării acordului de liber schimb cu Columbia? Mulțumesc, domnul Martin, acum. Înaltul reprezentant a spus că drepturile omului sunt firul conducător al politicii externe. Comisia ne poate spune ce evaluare s-a făcut cu privire la reacția Columbiei după semnarea acest acord sau la semnarea acestui acord? Cum uh, s-a dovedit că acest lucru va ajuta drepturile omului și nu le va înrăutăți? apreciez un astfel de acord, dacă are o astfel de clauză, dar înainte să-l semnăm, trebuie să ne asigurăm că drepturile omului se îmbunătățesc prin acest acord, nu se înrăutățesc. Și aș vrea să știu cum s-a stabilit acest lucru. Domnule comisar, domnule președinte, întâi de toate, cu privire la așa zisul spionaj din partea serviciilor secrete. Știm care au fost rapoartele privind această situație și luăm lucrurile foarte în serios Comisia a ridicat această chestiune în dialogul cu autoritățile colombiene, printre altele, în uh, cadrul vizitei domnului Munoz la comisie în martie anul acesta și prin legătura dintre, dele, dintre delegațiile din Bogota. Și vom continua monitorizarea situației foarte îndeaproape. În ceea ce privește întrebarea pusă de domnul Martin. Da, am făcut o astfel de evaluare și până la urmă e vorba de o evaluare de natură politică. Știm care sunt uh, soluțiile, cred că sunt cele corecte, dar sunt de acord cu dumneavoastră că înainte să vorbim de soluții, trebuie să ne asigurăm că un astfel de acord de liber schimb va duce la promovarea drepturilor omului și nu la deteriorarea lor. Și evaluarea aceasta, evaluarea mea personală politică, este că, având în vedere situația globală din Columbia, încheierea acordului de limbe schimb va fi benefic pentru promovarea drepturilor omului. Mulțumesc, domnule comisar, mulțumesc, stimați colegi, pentru întrebări. Avem o poziție imparțială și independentă Însă sper ca Anda să câștige.